Uh, uh, Doamnelor și domnilor, începem. Avem un program foarte încărcat pe după amiază, avem patru puncte înainte de audierea despre Vietnam și avem doar două ore la dispoziție, deci nu trebuie să ezităm prea mult. Bine ați venit! Primul punct, schimbul de vederi despre președinția uh, G20 uh, asigurată de Argentina, uh, o întâlnire în comun cu membrii AFET. Este un moment foarte oportun să avem această întâlnire pentru că la sfârșitul lunii o delegație se va deplasa la Buenos Aires cu ocazia întâlnirii parlamentare um, um, organizată de G20 și vreau să <laughs> urez bun venit domnului Sima, nu știu dacă v-am pronunțat bine numele, ambasadorul Argentinei. Sper că uh, ne veți prezenta prioritățile președinției dumneavoastră și vreau de asemenea să urez bun venit domnului Anton Casel, Sherpa G20 și membru al președintelui Comisiei Europene și, bineînțeles, urez bun venit vicepreședintelui Comisiei AFE, domnul Cuzo Permui, care va putea să ia cuvântul. Thank you very much. Muchas gracias. I will speak in Spanish. Primero que todo, quisiera... Întâi de toate vreau să mulțumesc frumos Comisiei INTA și președintelui uh, uh său pentru că a asociat uh, Comisia AFET la acest schimb de vederi este deosebit de important să ne unim eforturile când tratăm aceste subiecte în Parlamentul European, pentru că sunt subiecte transversale, nu țin de competența unei singure comisii. Așa cum știți cu toții, Argentina deține președinția grupului G20, care este principalul for de cooperare economică, uh, politică și financiară pe plan internațional în timpul acestui an. În timpul uh, mandatului său, Argentina a organizat mai mult de 50 de întâlniri deja și uh, în octombrie la Buenos Aires va avea loc întâlnirea cu cel mai mare număr de participanți și au fost abordate teme foarte importante legate de uh, energie, ocuparea forței de muncă, agricultură, um, finanțe, toate teme de mare interes pentru Parlamentul European. Misiunea președinției argentinene a avut un logo, să construim consensul pentru o dezvoltare echitabilă și durabilă. Uh, ținând cont de ce au stabilit liderii G20 la Hamburg, unde în decembrie anul trecut uh, au uh, hotărât să promoveze egalitate, justiție și incluziune în lupta noastră pentru a avea dezvoltare economică și creare de locuri de muncă, Argentina, prin urmare, a pus pe, la pe picioare un mecanism care să permită atingerea acestor obiective uh, într-un efort comun, pentru că, așa cum spuneam, sunt obiective pe care le împărtășesc toți membrii G20. Uh, președintele Mauricio Macri în decembrie 2017 a arătat că cooperarea internațională pe toate planurile politice este indispensabilă. Argentina ține mult la echitate și la dezvoltare durabilă și acordă toată atenția la punerea în aplicare a acordurilor internaționale și a implementării regulilor globale uh, de care avem neapărat nevoie în această lume unde nu mai, unii nu mai doresc să existe reguli pentru un comerț multilateral. Membrii grupului consideră însă că fără aceste reguli nu putem să avem un uh, comerț cu um, o concurență loială și un tratament egal. Guvernanța globală și relațiile comerciale multilaterale sunt și uh, tematicele uh, forului parlamentar care va avea loc la Buenos Aires la sfârșitul lunii octombrie și la care delegația AFET va participa cu plăcere. Vă mulțumesc. Acum dăm cuvântul excelenței sale, domnul ambasador al Argentinei, dacă puteți să nu depășiți 5 minute, v-am fi recunoscător. Domnul Marcelo Sima, pot să mă descurc și într-un timp mai scurt. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat la această sesiune. Numele meu este Sima, pentru că suntem italieni, dar vorbim cu un accent spaniol. To do, well, I, I'm changed to Spanish, no? There is a translation here. So, um, déjeme decirle que la decisión de hacer el... Dați-mi voi să vă spun că decizia noastră de a organiza acest for la Buenos Aires este o decizie pe care am luat-o în cadrul unei hotărâri a președintelui nostru de a avea o politică externă puternică și participativă. Uh, summitul G20 de fapt presupune mai multe întâlniri care au avut loc la Buenos Aires, conferința interministerială în domeniul telecomunicațiilor care a avut loc în 2017, o alta uh, pe tema muncii copiilor organizată în cooperare cu OIM și de asemenea întâlnirea organizată în cooperare cu OMC-ul Argentina și a asumat așadar președinția grupului G20. Așa cum a spus foarte bine Javier, Obiectivul uh, G20 este să creeze un consens ca să garantăm o dezvoltare sustenabilă și echitabilă. Acestea sunt cuvintele cheie, dezvoltarea, apoi echitabilă și durabilă. Sunt cele trei cuvinte cheie. De ce Argentina a ales să fie sediul întâlnirilor G20? De ce? Pentru că G20 este organismul relevant pentru guvernanța economică internațională și, de asemenea, ca să arătăm uh, implicarea Argentinei pentru dezvoltarea multilateralismului și apoi pentru că noi am dorit să existe și viziunea uh, sudului uh, lumii la conducerea G20. Ce s-a întâmplat în timpul uh, acestui an. Uh, pot deja să dau mai multe amante despre obiectivele pe care Javier deja le-a menționat. Uh, să vedem despre ce anume discutăm, de ce discutăm despre acest subiect și cum vom întreprinde ceea ce am anunțat că putem să întreprindem. Ca să răspundem de, la întrebarea de ce, pur și simplu pentru că vrem să avem dezvoltare sustenabilă cum o să o facem? Argentina și-a fixat trei priorități. Viitorul ocupării forței de muncă. Primul rând știm cu toții că mondializarea și revoluțiile tehnologice modifică felul în care vom munci pe viitor. În acest sens, Argentina în, în acest an a lucrat la două idei mai întâi o nouă formă de educație, cum să educăm pe oameni ca să se pregătească pentru viitoarele locuri de muncă și a doua idee o formalizare a muncii. Știți că în Argentina am avut uh, um, foarte mult timp uh, um, promovată munca informală și acum vrem să trecem la o, o formalizare, la o legalizare a uh, muncii. De asemenea, am vorbit despre investițiile în infrastructură pentru că există o discrepanță enormă între țările dezvoltate și cele cu de dezvoltare în ceea ce privește infrastructura. A treia prioritate, hrană produsă într-un mod durabil pentru viitor. Ne-am ocupat, de exemplu, despre exploatarea terenurilor și securitatea alimentară. Aceasta a fost una dintre priorități dar există și subiecte transversale, uh, egalitatea de gen, de pildă, care va fi menționată și în declarația finală, egalitatea de șanse între femei și bărbați și cum să putem să uh, uh, garantăm egalitatea drepturilor femeilor în lumea în care trăim lupta pentru a consolida sistemul financiar internațional, cooperarea între comerț și investiții, să ne asumăm răspunderea în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice și cum putem să garantăm o mai mare implicare a țărilor din grupul G20. Am invitat țări precum Spania, Chile, țările de jos, Jamaica, Ruanda și altele la Buenos Aires pentru că vrem să avem o bază cât mai solidă um, în mecanismul decizional al G20. Noi în Trebuie să mulțumim Uniunii Europene pentru rolul pe care l-a avut uh, în timpul G20. Mulți dintre comisari au venit la G20, comisarul pentru agricultură, cel pentru cooperare, cel pentru economia digitală, pentru industrie și așa mai departe. Deci participarea Uniunii Europene la Buenos Aires a fost de dreptul central, ca să se ajungă la acordurile la care s-a ajuns și trebuie să vă transmit mulțumirile guvernului meu pentru atitudinea constructivă a Uniunii Europene. Vedeți 5 minute și 14 secunde. Amazing, Your Excellency. Now the floor goes to European... Uimitor, uh, excelențe. Acum uh, dăm cuvântul Comisiei Europene. Domnul Antoan Casel, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Bineînțeles că uh, eu și domnul ambasador nu putem să facem concurență lui Bono, dar sper să vă fac totuși o prezentare interesantă. Am venit aici să vă vorbesc în câteva cuvinte despre prioritățile UE pentru această foarte interesantă președinție a G20 și în contextul actual, cum puteți să vă închipuiți un obiectiv uh, general în circumstanțele actuale, este legat și de aniversarea 10 ani de la prima întâlnire la nivel de lider a grupului uh, G20. Deci lansez un apel pentru a apăra uh, comerțul internațional uh, și um, uh, OMC-ul, deci o formă multilaterală a comerțului și domnul uh, președinte Juncker a lansat acest apel, a spus că Uniunea Europeană va face tot ce este în putință în timpul negocierilor care vor avea loc la summit și se va lupta cu intensitate ca să apere uh, ordinea juridică actuală care se află acum sub tensiune sau trebuie să facă provocărilor uh, precum respectarea drepturilor omului, dezvoltarea sustenabilă și uh, mecanismele de soluționare a litigiilor. În aceste circunstanțe, aș vrea să spun că noi sprijinim agenda președinției, care a avut mult de suferit din cauza contextului actual și vrem să continuăm să ne arătăm sprijinul față de reformele care au loc uh, în Argentina. Care sunt cele patru priorități ale Uniunii Europene pentru acest summit? Aceste patru priorități, ca să le enumăr, sunt foarte simplu de văzut. E vorba despre agenda comercială, schimbările climatice, viitorul muncii, mondializarea și lupta împotriva terorismului. Încep cu comerțul, foarte pe scurt. M-am referit deja la el uh, când am vorbit despre obiectivele generale, dar mai precis, uh, scopul nostru la următoarea întâlnire G20 este să detensionăm uh, atmosfera, să avem o agendă pozitivă și am prezentat mai multe propuneri în această privință și sprijinim modernizarea celor trei funcții a Organizației Mondiale a Comerțului, uh, funcția de negociere, de monitorizare și cea de soluționare a litigilor și să uh, ne aducem contribuție la discuțiile de la Geneva și la întâlnirea ministrilor comerțului ca să permitem găsirea unei soluții la summitul de la Osaka de la anul. În acest context, în afară de reforma OMC, noi uh, sprijinim de asemenea munca care a fost depusă în colaborare cu ministrii comerțului și cu ajutorul OCDE în ceea ce privește um, supracapacitatea uh, pe piața oțelului. A avut loc o întâlnire recent pe această temă și acum ne așteptăm să se resimtă ecoul acestei întâlniri la summit. Să sperăm că liderii G20 vor da linii de orientare pentru viitoarea președinție G20, astfel încât această uh, supracapacitate a pieței oțelului să fie bine reglementată. Atât despre oțel, în ce privește schimbările climatice, nu trebuie să vă spun că începutul săptămânii a fost un am înregistrat un moment cheie cu publicarea noului raport al uh, grupului internațional de experți pe problema schimbărilor climatice. Uh, ne-am întâlnit cu reprezentanților înainte de conferința de la Katowice și nu putem să vorbim despre schimbările climatice și efectele acestora asupra economiei uh, noastre fără să spunem că um, um, um, este deosebit de important ca acordul de la Paris să fie uh, pus în aplicare pe deplin, precum și Agenda 2030 în ce privește obiectivele de dezvoltare sustenabilă și parteneriatul uh, G20 pentru Africa. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, vreau să spun că Europa apără acest concept uh, de mult timp. Uh, bineînțeles că mai multe sectoare economice sunt vizate, dar ce ne dorim noi să facem în linii mari este să promovăm uh, reducerea inegalităților, o mai mare participare a femeilor pe piața muncii, să investim în educare, câștigarea de competențe și sperăm să identificăm măsuri concrete astfel încât să avem un adevărat proces de monitorizare care să fie creat uh, cu ocazia întâlnirii de la Osaka. Sprijinim de asemenea agenda care a fost anunțată în ceea ce privește impozitarea economiei digitale. Știți că Comisia a făcut propunere în această privință și sperăm că și în această privință vor fi găsite soluții la nivel mondial. În sfârșit, ultimul lucru pe care am dorit să-l promovăm este să avem o implementare totală a declarației adoptată anul trecut privind lupta împotriva terorismului. Există și un plan de acțiune care are trei piloni, cooperarea internațională, lupta împotriva uh, finanțării terorismului, împotriva radicalizării și împotriva folosirii internetului Uh, pentru scopuri teroriste și cred că mi-am depășit timpul alocat, mă opresc aici. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări sau alte contribuții din partea colegilor mei eurodeputați. Domnul Winkler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Excelență, mulțumesc pentru prezentarea acestor obiective doresc să încep cu un citat din dumneavoastră în ceea ce vește președinția argentiniană a G20. Dezvoltare echitabilă și durabilă. Da, adesea la Comisia INTA vorbim despre asta. Despre cum să obținem asta. O soluție ar fi prin uh, cooperare. Cooperarea fiind elementul cheie, mereu, și să nu uităm că uh, comerțul este un motor pentru creștere, pentru a avea comerț durabil, avem nevoie de un regim de uh, comerț uh, funcțional în plan internațional și trebuie să ne străduim mai bine să obținem o distribuire cât mai uh, echilibrată a beneficiilor și costurilor comerciale totodată. Avem nevoie de un sistem bazat pe norme, pe reguli, așa cum a spus și Comisia. Uniunea Europeană are propuneri foarte clare pentru reforma OMC, Prezentarea a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni la Geneva, la sfârșitul septembrie. Avem un pachet de propuneri, deci sperăm să existe sprijin și ecouri pozitive între membrii G20 față de această propunere și apoi să privim realitatea în ochi. Cetățenii noștri își pierd încrederea în comerț și globalizare. Trebuie să insuflăm energie discuție despre eficiența comerțului, despre echitabilitatea acordurilor care există deja și să sporim investițiile pe mai departe și legăturile comerciale. Protecționismul n-a salvat pe nimeni niciodată și n-a rezolvat niciodată problema nimănui în plan mondial. Războaiele comerciale n-au niciodată parte câștigătoare. Poate că, dincolo de ocean, alte capitale au alte păreri, dar nu nu există câștigători în bătăliile comerciale. Și în cadrul G20 ar trebui să promovăm ideea că ar trebui cu toții să avem în vedere acorduri multilaterale când e posibil sau, dacă nu, măcar acorduri bilaterale care să vină uh, cu o funcție complementară prin natura lor. Sper că mesajul nostru ca delegație ce va participa la reuniunea de la Buenos Aires a G20 să fie următorul. Doar împreună, lucrând cot la cot, reușim să obținem creștere inclusivistă, echitabilă, care să faciliteze participarea MM-urilor la piața muncii, să faciliteze munca în general în lanțul de valori. Mulțumesc! Mulțumesc dacă este altcineva în rândul colegilor noștri. Domnul Dartmouth. Ar fi interesant să aflu ce părere are președintele G20 despre Rusia și sancțiunile împotriva Rusiei. M-ar interesa și despre Iran și sancțiunile față de acesta. Aștept cu nerăbdare răspunsul. E un comentariu foarte scurt, de fapt, din partea mea, vedeți? Nu prea are, deci, cum să-l treacă cu vederea uh, interlocutorul. Aștept cu mare nerăbdare răspunsul. Mulțumesc, altcineva? Nu e cazul. Nu mai cere nimeni cuvântul. Excelență, domnule ambasador, doriți să reacționați la acest foarte scurt schimb de opinii, după care domnul Castle. Thank you very much. Very easy to react. E foarte ușor să răspund colegului de la prezidiu. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Noi am uh, încercat cu protecționismul în Argentina mulți ani de zile și n-a mers. Deci avem experiență aici. Eu vin de la Geneva, am fost ambasador la Geneva și acolo am avansat agenda multilaterală și vom face la fel și în Argentina. Nu vă faceți griji. Noi credem că aceasta este calea înainte, credem că prin comerț se generează bunăstare. Nu cred că fostele guverne din Argentina gândeau la fel, dar acum, iată, pe calea aceasta suntem. Cu privire la cealaltă întrebare, eu n-am cum să răspund. Vă mulțumesc. Thank you and, uh... Mulțumesc. Comisia, domnul Casel, dacă dorește să reacționeze. very, very briefly, uh, Mr. Chair, because I'm very much... Uh, Domnule președinte, foarte succint, pentru că sunt uh, pe aceeași lungime de undă cu ceea ce am auzit. Se potrivește la fel de bine cu ceea ce am spus eu că, că sunt prioritățile pentru Uniunea Europeană și nici nu pot să subliniez mai mult de atât importanța de a coopera la ora actuală. Cealaltă direcție nu este cea potrivită. Deci susțin pe de întregul ceea ce am auzit. Mulțumim! Am încheiat acest uh, subiect de pe ordinea de zi și vă mulțumesc pentru contribuție. Excelență, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Cei care vom participa la Buenos Aires la G20, forumul parlamentar, așteptăm cu nerăbdare acest eveniment. Putem trece mai departe pentru că timpul ne presează. Deci, imediat începem punctul 11. Schimb de opinii cu privire la relațiile comerciale dintre UE și Republica Africa de Sud. Urez bun venit reprezentanților ambasadei Republicii Africa de Sud. Ambasadorul este aici, excelența sa, domnul Baso Sancu. Îmi cer scuze dacă v-am uh, pocit numele. Mă puteți corecta mai târziu dacă așa a fost. O delegație ad hoc cu șapte membri de la INTA va merge în Africa de Sud la sfârșitul lui octombrie pentru a evalua implementarea uh, acordului nostru de parteneriat și cooperare, care este în vigoare și implementat de 2 ani de zile deja și dorim să discutăm uh, despre relațiile comerciale bilaterale UE-Africa de Sud în cadrul acelei misiuni. A trecut ceva vreme de când am avut o dezbatere în comisie. Prin urmare, e momentul. Trebuie, la început,